Finanțarea va fi uh, necesară și contăm pe ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Cu aceasta încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, următoarea sesiune va avea loc mâine la ora 9 până la ora 14. Ordinea de zi o găsiți pe, pe site-ul Parlamentului European. La final, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru că ați rămas până aici. Până la ora aceasta, domnul președinte mulțumesc și interpreților.